pentru că nu a existat uh, în baza articolului 211 niciun temei uh, de aceea se acceptă uh, varianta actuală a raportului privind șederea temporară și permisul unic de muncă, uh, chestiunea fiind excluse de pe ordinea de zi. Acum, în sfârșit, am primit o interpretare uh, foarte clară și univocă. Și acum trecem la ordinea de zi, raportul de progres 2010 pe uh, tema Croației. La ședința mea de ieri cu primul ministru al Croației, au participat domnul Hannes Svoboda și uh, președintele delegației Gunnar Hockman. Am avut discuții privind uh, progresele făcute de Croația în uh, apropierea sa spre, de Uniunea Europeană și mă bucur azi foarte mult că avem încă un prilej în plenul Parlamentului de a vorbi despre posibilitățile uh, de aderare în viitorul apropiat al Croației la Uniunea Europeană. Mă bucur de prezența domnului uh, comisar Füle în sală, dar rog mai întâi pe domnul Ianuș Mortoni, ministrul competent din partea președinției ungare a Uniunii Europene, să uh, ia cuvântul. Știm că președinția ungară consideră Croația uh, și problema aderării Croației o problemă foarte importantă. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Yeah, Mr. President Office, the floor is yours. Mr. Martoni. Domnule președinte, în exercițiu, aveți cuvântul. Honorable members, on behalf of the president... Domnule președinte, stimați deputați, în numele președinției ungare a Uniunii Europene, am onoarea să mă adresez astăzi uh, plenului Parlamentului European. Această dezbatere este o binevenită ocazie de a trece în revistă progresele făcute de Croația în uh, calea, pe calea aderării spre Uniunea Europeană și um, de asemenea ne dă prilejul de a ne prezenta calendarul președinției noastre cu privire la această aderare pentru următoarele șase luni. Salutăm uh, procesul de extindere uh, în general, uh, salutăm și dezbaterile privind de procesul de extindere în general și procesul de aderare al Croației în special. Așa cum am sublinat în mai multe rânduri, extinderea servește stabilității în Europa, servește interesele strategice ale Uniunii Europene și, de asemenea, ne permite să ne dezvoltăm și să ne consolidăm uh, economia în anumite sectoare cheie pentru dezvoltare și creștere. Este foarte important acest proces pentru uh, progresul nostru economic și respectarea uh, criteriilor de la Copenhaga de către uh, statele candidate uh, reprezintă o premisă sine qua non pentru aderare. În cursul acestui semestru, președinția ungară va promova în continuare politicile de extindere care au fost adoptate încă din decembrie 2006 de Consiliul European, dar și în lumina uh, uh celor decise uh, și uh, reiterate de Consiliul European în 14 decembrie 2010. Așa cum este stabilit în concluziile Consiliului European, perspectiva de aderare a Croației este deja concretă. Noi ne dorim ca până la sfârșitul mandatului președinției ungare să putem uh, încheia acest uh, proces de negociere uh, pe tema aderării, evident, cu condiția ca Croația să închidă capitolele rămase încă deschise. Am dorit, de asemenea, să fim aceia care să semnăm tratatul de aderare a Croației la Uniunea Europeană, netezind calea definitiv spre Uniunea Europeană a acestei țări. De aceea, munca în acest prim uh, semestru va fi crucială pentru finalizarea acestui procesului. Ce mai este de făcut? De la începutul negocierilor încoace, uh, au putut fi au putut fi deschise 34 din 35 de uh, capitole și 28 de capitole de aderare deja au fost uh, încheiate. De aceea putem spune că suntem aproape de încheierea negocierilor. Însă mai rămâne să închidem câteva capitole importante, de exemplu competiție, dezvoltare rurală, agricultură, pescuit, politici regionale și coordonarea, coordonarea mecanismelor și instrumentelor de stabilitate. Mai sunt și unele aspecte bugetare care trebuie rezolvate și în concluziile Consiliului adoptate în decembrie anul trecut, am enunțat acele sectoare în care mai are Croația de făcut uh, uh, unii pași importanți. Unele dintre acestea sunt reflectate și în proiectul dumneavoastră de rezoluție. Consiliul a notat că Croația a uh, realizat progrese uh, încurajatoare în ce privește aplicarea normelor statului de drept și lupta împotriva corupției la nivel înalt. În același timp, este clar că mai este nevoie și de acțiuni sub, eh, suplimentare în ce privește eh, asigurarea independenței sistemului judiciar și lupta împotriva corupției la toate nivelurile. Consiliul a încurajat Croația să uh, își asume și restul obligațiilor rămase încă uh, deschise, în special în ce privește politicile de competiție, cât și în privința independenței sistemului judiciar și eh, drepturilor eh, omului. De aceea, procesul de monitorizare este unul care urmărește îndeaproape eh, preluarea și implementarea acquis comunicar. În particular, Comisia evaluează progresul în domeniul justiției și al drepturilor fundamentale. Această evaluare va fi esențială pentru uh, eventuala închidere a capitolului 23 în acest uh, semestru. În legătură cu cooperarea uh, cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, uh, Comisia recunoaște și meritele Croației în colaborarea cu această instanță și sublinează în continuare nevoia unei complianțe totale față de această instanță. Consiliul a invitat Croația să Uh, a încurajat uh, Croația să caute și să, uh, să găsească în continuare documente militare care sunt încă lipsă la diferitele dosare la această curte. De asemenea, reconcilierea cu statele învecinate cu Croația este importantă pentru continuarea negocierilor. Negocierile privind uh, delimitările de frontieră uh, la granițele Croației a fost un semn foarte bun și uh, Croația a fost încurajată să construiască în continuare negocierile sale pe, pe succesul obținut în noiembrie anul trecut. Sigur că asta presupune o participare egală din partea tuturor statelor care sunt vizate în mod direct. Cred că avem multe de făcut și Croația are multe de făcut în cursul președinției actuale. Croația trebuie să își uh, să atingă indicatorii care au fost stabiliți uh, în cadrul negocierilor pentru a uh, rezolva toate obligațiile care încă sunt neîndeplinite în prezent. Noi contăm pe susținerea și uh, încurajarea din partea tuturor statelor membre, din partea Comisiei, dar înainte de toate contăm și pe sprijinul Parlamentului European pentru a păstra uh, impulsul actual al negocierilor pentru a ajunge la un uh, sfârșit cu succes al acestor negocieri și ca până la sfârșitului iunie, sfârșitul președinției noastre, să putem uh, finaliza aceste negocieri de aderare. Mulțumesc, domnule președinte, în exercițiu, spune președintele ședinței. Politica de vecinătate este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Uniunea pentru Mediterana, Parteneriatul pentru Est uh, și zona Bacanilor Occidentali este foarte, sunt teme foarte importante pentru noi. Comisarul competent uh, pentru politica de vecinătate este domnul comisar Füle. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, aș dori să felicit raportorul pentru Croația, pe domnul Hannes Voboda, și să-mi prezint uh, felicitările pentru raportul echilibrat și corect reflectă progresul realizat de Croația în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de aderare și recunoaște eforturile care încă mai trebuie făcute pentru a finaliza negocierile. Uniunea Europeană și Croația au încheiat 28 din cele 35 de capitole de negociere temporar Conferența de pe 19 aprilie, conferința ministerială, ar trebui să permită închiderea temporară a altor capitole unde Croa- pe care Croația le-a îndeplinit sau este foarte aproape să le finalizeze. După cum s-a spus aici, până în decembrie în decembrie s-a stabilit că um, încheierea negocierilor este aproape. Ca în cazul tuturor negocierilor, uh, aspectele cele mai dificile vor fi abordate în ultima fază. După cum a subliniat domnul ministru Martoni, președinția ungară a anunțat obiectivul de a finaliza negocierile în prima jumătate a acestui an, dacă toate criteriile și reperele sunt îndeplinite. Este un obiectiv ambițios, care poate fi realizat doar dacă Croația continuă să facă eforturi speciale pentru a îndeplini restul cerințelor la timp. Principalele provocări care rămân de realizat sunt reperele din capitolul 23, judiciar și drepturi fundamentale, și capitolul 8, politica în domeniul concurenței. Croația a făcut mari progrese în ambele domenii, însă acum a sosit momentul să se facă și ultimele eforturi. În ceea ce privește judiciarul și drepturile fundamentale, principalele domenii relevante pentru angajamentele Croației sunt lupta intensificată împotriva corupției, consolidarea activității imparțiale și profesioniste a sistemului judiciar, abordarea chestiunii impunității crimelor de război, îndeplinirea obiectivelor în ceea ce privește condițiile uh, pentru refugiați, îmbunătățirea drepturilor minorităților, cooperare completă cu cerințele Tribunalului Penal Internațional pentru, uh, Croa- pentru fosta Iugoslavie, în toate din aceste domenii există repere care trebuie să fie îndeplinite și comisia evaluează toate aceste repere care a căror uh, îndeplinire va fi raportată până la jumătatea lunii martie. Am avut o întâlnire foarte utilă și constructivă cu prim-ministrul consolieri. Am discutat importanța păstrării impulsului inițial al negocierilor de aderare și importanța abordării chestiunilor care mai trebuie finalizate. Autoritățile croate sunt conștiente de ce rămâne de făcut și am fost foarte mulțumiți de angajamentele prim-ministrului cu privire la continuarea eforturilor maxime până la finalizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Domnule președinte, stimați deputați, sunt întru totul de acord cu cei care cer Uniunii Europene nici să nu facă uh, excepții speciale, dar nici să nu impună poveri speciale asupra Croației. Este vorba de o condiționalitate care se aplică statelor candidate și este nevoie de cerința respectării complete a angajamentelor țărilor candidate. Acestea sunt uh, pietrele de temelie ale procesului de aderare, fiindcă acestea îi dau credibilitatea de care are nevoie. Comisia va continua să sprijine Croația, care face eforturi pentru a-și îndeplini obiectivul de aderare la Uniunea Europeană și sunt sigur și aici nu fac decât să urmez cele spuse de domnul Martoni. Sunt sigur, deci, că statele membre vor hotărâ că negocierile de aderare pot fi finalizate de îndată ce putem stabili că ultimele cerințe au fost uh, îndeplinite. Și, de asemenea, sunt sigur că atunci când Parlamentul va trebui să-și dea avizul conform cu privire la proiectul de tratat de aderare, acesta va juca un rol esențial în conformitate cu abordarea constructivă de care a dat dovadă cu privire la procesul de aderare a Croației. Domnule raportor Svoboda, și eu cred că cetățenii croați, după ce uh, li s-a cerut să sprijine aderarea țărilor la Uniunea Europeană, vor putea să-și voteze reprezentanții în următoarele alegeri parlamentare europene. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acum vorbitori în numele grupurilor politice. Pentru început, domnul Hannes Svoboda, care este și raportor și vicepreședinte al socialiștilor și democraților. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Vreau mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare care a rezultat într-un raport care cred și sper că va întruni o mare majoritate la vot. Într-adevăr, sunt și eu de acord că vizita ministrului, primul ministru croat în Parlamentul nostru ieri a fost foarte importantă. Aderarea Croației la Uniunea Europeană nu este nu importantă doar pentru noi, nu este importantă doar pentru Croația, ci este un semnal important pentru regiune. Deci ne arată foarte clar că dacă o țară își face temele, atunci noi trebuie să ne respectăm angajamentele față de extindere, respectiv aderarea acestor țări la Uniunea Europeană. Așa cum a spus și domnul eh, președinte Martoni și domnul comisar, eh, trebuie să eh, păstrăm acest ritm rapid, alert de desfășurare a, și transpunerea reformelor pentru a putea încheia capitolele până la finele acestui semnentru pe vremuri anumite conflicte s-au rezolvat prin războaie. Astăzi, iată că ajungem la masa negocierilor și cred că și acesta este un semnal <clears throat> foarte important pentru regiunea în ansamblu, inclusiv pentru Kosovo, și anume că multe conflicte pot fi rezolvate, inclusiv litigioase, chestiuni litigioase pot fi rezolvate la masa negocierilor la un dialog între guvern și opoziție și așa mai departe. Um, colegul meu care este uh, liderul opoziției uh, social-democrate uh, din Croația, a confirmat această posibilitate și deschidere spre dialog. Și s-ar putea ca în Albania această situație, această evoluție să <clears throat> fie preluată. Deci mesajul nostru este foarte clar. Consiliul, Comisia și Parlamentul European doresc împreună ca negocierile să poată fi finalizate până la iunie, astfel încât în, um, în toamnă să ne exprimăm acordul și ca procesul de ratificare să poată începe cât se poate uh, de rapid. Uh, dar corația trebuie să își mai uh, facă niște teme care nu le-a făcut până acum. De exemplu, la combaterea corupției multe lucruri s-au făcut, dar mai trebuie făcute și altele. În ce privește reforma justiției, mai sunt unele de făcut. Ă, noi arătăm ă, noi arătăm care sunt aceste probleme, dar arătăm în același timp în raportul nostru că acestea nu constituie un obstacol de nedepășit pentru Croația. Doamnelor și domnilor colegi, cred că astăzi ă, Croația trebuie să primească alături de întreaga regiune a Balcanului de Vest un mesaj foarte clar din partea noastră. Dacă cineva își face temele, atunci noi ne ținem angajamentele în legătură cu extindere. Este un, este un semnal pozitiv, așadar, dacă noi putem accepta Croația în baza criteriilor pe care le-am stabilit, uh, oferind un grad sporit de stabilitate și uh, de pace pentru întreaga regiune. Vă mulțumesc frumos! Thank you. Mr. Bernd Are cuvântul domnul Bernd Posselt din partea PP. Domnule președinte în exercițiu, domnule comisar, stimați colegi, sunt deosebit de emoționat azi. Pentru că astăzi se împlinesc, în anul acesta se împlinesc 20 de ani de când mișcarea democratică din Slovenia și Croația s-a consolidat. Pe atunci, um, la un an de la liberare, a uh, a, a fost o mare atmosferă de uh, euforie ca în Ungaria și în alte țări, și în 28 iunie 91 a survenit apoi atacul brutal al uh, armatei uh, uh, sârbe. Eu am fost martorul uh, a celei distrugeri a micii Europe de la Vukovar, a, un atac în care sute mii de oameni și-au pierdut viața. De atunci încoace urmăresc cu atenție evoluțiile în Europa și în partea aceea a Europei despre care vorbim și, comisar, eh, și, și Croația a făcut eh, procese considerabile, remarcabile într-adevăr. Eh, domnul comisar a vorbit despre uh, o poziție justă, fair față de Croația. Și, într-adevăr, și acest raport arată în mod echilibrat că trebuie să fim uh, fair față de uh, Croația. Uh, Croația este astăzi pregătită să adere la Uniunea Europeană, mai trebuie întreprinse niște eforturi importante în următoarele luni, dar nu avem voie să ridicăm obstacole artificiale în calea aderării acestei țări, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri în ultimii ani. Croația eh, este, are același context social, cultural, istoric ca și eh, Slovenia și Ungaria și, în mod normal, ar fi meritat să fie inclusă în Uniunea Europeană, să adere la Uniunea Europeană împreună cu aceste țări. Nu s-a întâmplat dintr-o serie de motive, dar acum a sosit timpul ca acest lucru să se întâmple. Noi trebuie să păstrăm trebuie să păstrăm linia noastră principală, adică trebuie, să, trebuie ca criteriile să fie uh, Eh, respectate, însă nu avem voie să ridicăm obstacole suplimentare artificiale. Deci fairness pentru Croația. Mulțumesc, eh, domnul eh, Vaugl pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Martoni, domnule comisar Fiule, este pentru ultima oară când vorbim despre raportul de țară al Croației înainte de a, a, intra în Uniunea Europeană. Aș vrea să spun raportorului, domnului Svoboda, care a făcut acest raport uh, timp de mai mulți ani și vreau să-i mulțumesc pentru atitudinea sa constructivă și foarte prietenoasă. El a cooperat cu raportorii din umbră și de asemenea cu guvernul croat. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut și dacă ținem cont de uh, contextul în care Croația a devenit un stat independent în urmă cu 20 de ani, am putea spune că a așteptat poate prea mult pentru a deveni membru de plin. Domnul Marconi s-a referit în mod concret la planurile referitoare la procesul de negociere cu Croația. Vă susținem și sperăm ca planurile dumneavoastră să rămână realitate. În lunile care urmează mai sunt multe de făcut la Zagreb Capitolul 23 a fost întotdeauna în atenția noastră a liberalilor. Ieri, împreună cu președintele Verhofstadt și cu domnul prim-ministru croat, am vorbit despre acest lucru și am ajuns la un acord. Chestiunea statului de drept este esențială pentru că aceasta reprezintă și cheia succesului în ceea ce privește democrația și echitatea. Trebuie să se asigure de asemenea egalitatea de gen, libertatea mass media și toate celelalte elemente impuse. Domnul prim-ministru merită să fie aplaudat pentru rezultatele pe care le-a obținut în lupta împotriva corupției și a criminalității. De asemenea, Croația a reușit să aibă relații bune cu vecinii, însă există și alte chestiuni spinoase care au mai rămas în cale. Aceasta este ultima rundă a negocierilor și sunt ultimele eforturi pe care trebuie să le facă Croația. Iată de ce credem că este un mesaj pe care trebuie să-l trimitem tuturor țărilor din sud-estul Europei. Cu toții trebuie să aibă aceleași așteptări. Europa trebuie să-și încheie procesul de extindere. Și o ultimă propoziție, domnule președinte. Iată, aceea va fi ziua în care Uniunea Europeană va deveni un lider la nivel mondial. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și acum, doamna Francisca Catarina Bradner, din partea verzilor. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care i-au mulțumit domnului Svoboda pentru buna cooperare anul trecut și la începutul acestui an pe acest raport. Este un raport echitabil, așa cum ne-a spus și domnul Poselt, și credem, de fapt suntem siguri cu toții că așteptăm să urăm bun venit Croației cât mai repede posibil, de îndată ce îndeplinit toate criteriile. Este o țară specială și va fi responsabilitatea specială a Uniunii să se asigure că apoi toate statele din Balcanii de Vest vor putea să se alăture Uniunii. Și cred că, din perspectiva acestei regiuni, noi considerăm că Croația trebuie să fie cea mai bună din grupa sa, pentru că apoi colegii din aceeași grupă să dorească să urmeze. Vorbim despre o responsabilitate mare, fiindcă dacă greșim acum și facem greșeli, va fi foarte greu pentru ceilalți să se alăture Uniunii. Și nu dorim să renunțăm la acest obiectiv pentru Balcanii de Vest. Ați menționat capitolul 23, corupție, și credem că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe și de partea sa și să vadă în ce măsură a fost implicată în aceste activități. Și de aceea cerem um, Olaf să analizeze implicațiile Uniunii Europene și cred că toți, toate grupurile trebuie să susțină acest lucru, trebuie să fim onești și cu noi înșine. În ceea ce privește trecutul, este un aspect foarte important în ceea ce privește procesul de aderare. Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavia a fost menționat, uh, tribunalele pentru crime de război trebuie să funcționeze mai bine, să corespundă criteriilor internaționale, să vedem care sunt neajunsurile, care există la nivelul acestor instanțe, fiindcă lucrurile pot fi îmbunătățite, poate fi o asigurată o mai bună protecție și cred că Uniunea Europeană trebuie să insiste și pe această parte care ține de trecut și de abordarea lui. În afară de asta, însă, încă o dată, cu toți așteptăm să urăm bun venit Croației în Casa Mare Europei. Mulțumesc! Acum Jeffrey Van Orden. Aveți cuvântul în numere conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Considerăm că extinderea este unul dintre aspectele cele mai de succes ale Europei. Aceasta cu condiția să îndeplinească criteriile riguroase și învățând din greșelile trecutului. După cum a spus Consiliul, această aderare este foarte aproape. Am auzit de la Comisie și problemele de reforma justiției și de corupție care nu au fost rezolvate complet. Sunt probleme foarte grave și îngrijorările noastre nu sunt artificiale. Croația, cu o populație de 4,5 milioane, suferă, se pare, uh, din, de aproape de un milion de cazuri care sunt în tribunale și de asemenea multe cazuri care sunt legate de proprietate. Libertatea mass media este afectată. Foști miniștri au fost acuzați de corupție. Unii spun că e nevoie de acțiune Însă aceste probleme nu au fost rezolvate. Corupția răspândită în sistemul judiciar și la nivel politic nu s-a reușit de asemenea să se pună capăt criminalității organizate. În ciuda tuturor problemelor care au fost enumerate aici, se pare că aderarea Croației se apropie de, de final și ar fi păcat, domnule președinte, dacă procesul de aderare ar deveni o simplă formalitate, ținând cont doar de dorințele subiective politice și neglijând problemele fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Takis Hagi Georgiou. Mulțumesc, domnule președinte, colegi. Noi, eh, din partea GUE, susținem eh, aderarea Croației la Uniunea Europeană și dorim ca această țară să adere cât se poate de rapid la Uniunea noastră, pentru că asta este voința poporului eh, croat. Iar toate criteriile, mai toate criteriile au fost îndeplinite Salutăm raportul uh, de progres în ce privește poziția femeilor, egalitatea de gen, dar și în ce privește uh, relațiile Croației cu vecinii. Mai sunt unele lucruri de făcut în ce privește uh, reforma justiției și combaterea corupției. Însă există și probleme sociale și economice, sărăcia, șomajul de lungă durată și problema drepturilor lucrătorilor Aici uh, lucrurile se, se explică printr-o atitudine extrem de liberală față de piața muncii, uh, ceea ce poate agrava situația economică socială a multor cetățeni. Avem nevoie de legi echitabile care să garanteze o protecție socială corespunzătoare pentru toți cetățenii uh, Croației, care să amelioreze șansele de intrare pe piața ocupării forței de muncă, care să creeze șanse egale de educație pentru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 English and maybe some other. Există probleme cu canalul de limba engleză și probabil și cu restul canalelor de interpretare, spune domnul președinte. Yet, we must check it. Well, please start, we will see. Vă rugăm să începeți încă o dată intervenția și să vedem dacă funcționează. Vă rog. Domnul Pașca. No, no, not at all. What can we do about that? We'll, we'll call the yeah. Se pare că nu funcționează. Este vorba de o problemă tehnică și este nevoie de intervenția serviciului tehnic. Uh, Domnule paka v-am ruga să începei de la început cu intervenia dumneavoastră. avei un minut. Vážený pán komisár fle vážený pán martonyi dúfam, že sme už uh, v preklade. Od októbra roku two thousand and se pare că există, continuă să existe probleme tehnice, spune domnul președinte, îmi cer scuze încă o dată. Sunt probleme cu canalul de limba engleză și celelalte din acest motiv nu pot funcționa. Cred că ar trebui să ne spună cineva ce se întâmplă.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 Uh, Doamnelor și domnilor, avem nevoie de câteva minute de răbdare. Se pare că există o te- problemă tehnică. Deci, încă o dată îl rog pe domnul Pașca să înceapă încă o dată de la început discursul său. Domnule comisar, domnule ministru, din octombrie 2005 s-a luat hotărârea de a începe discuțiile de aderare cu Croația. Guvernul croat a făcut mari progrese în acest interval, cel mai mare progres fiind înregistrat în 2010, când Croația a reușit să finalizeze negocierile pe o serie de capitole foarte complexe, precum și să facă o serie de modificări esențiale la nivelul Constituției și să continue îmbunătățirea activității la frontieră. Vizita oficială a președintelui a arătat că relațiile dintre sârbi și croați pot să se bazeze pe respect și pe înțelegere reciprocă. De aceea, ritmul acestei ultime părți a procesului de aderare este stabilit acum de partea croată. Și din această perspectivă le urez mult succes pentru a realiza să finalizeze și capitole rămase. Mulțumesc. Domnul Bronz acum. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 20 de ani, Croația a reușit să se elibereze. Și aceasta fără să tragă niciun foc de armă. Croația a făcut schimbări legislative puternice. De asemenea, a trebuit să-și retragă susținerea față de industria armamentistică și cei care lucrau acolo. A făcut toate aceste lucruri pentru ca Uniunea Europeană să o accepte drept candidat pentru aderare. Dintre toate aceste schimbări, ele au fost făcute înainte de a cere părerea printr-un referendum cetățenilor. Și în ciuda sondajelor uh, de opinie, se pare că un rezultat pozitiv al referendumului se consideră a fi dat uh, de la sine. Însă un astfel de consimțământ trebuie obținut și el este considerat ca fiind o simplă formalitate. Raportul de țară arată că jurnaliștii se plâng de presiuni politice și mă întreb cum aceste presiuni vor permite realizarea unui referendum liber. Mulțumesc, domnule Brons. Pentru alți vorbitori, domnul Broc, un minut. Domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, domnule comisar, stimați colegi. Într-adevăr, ne aflăm în cea din urmă rundă a negocierilor de aderare, după care mai urmează și un proces de ratificare uh, în parlamentele noastre, care cu siguranță nu va fi uh, simplu, dar pentru că am avut uh, șansa de a uh, observa modul în care au alterat uh, ultimele 12 țări la, la Uniunea Europeană ca șef al Comisiei pentru Afaceri Externe, pot să spun că Croația a făcut eforte remarcabile, eforturi remarcabile și cred că putem vedea și în comparație cu alte valuri de extindere că uh, lucrurile devin din ce în ce mai bune. Trebuie ca lucrurile, ca uh, în regiune să se cunoască foarte bine că ușile noastre sunt de principiu deschise și uh, că nu uh, ridicăm obstacole um, uh, artificiale. Însă Croația, în interesul său propriu, trebuie să demonstreze acum că lupta împotriva corupției, reforma justiției, uh, uh, că reforma în administrație sunt uh, într-adevăr priorități foarte importante pentru această țară. Mulțumim, președintele întrerupe, domnul uh, Goran Ferm. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte Dragi colegi, întâi de toate, aș dori să îi mulțumesc domnului Svoboda, raportorul, pentru un raport atât de bun. Croația se apropie de aderarea la Uniunea Europeană și de aceea trebuie să-și intensifice activitatea de luptă împotriva corupției. Teoretic, aceste legi există, dar trebuie să fie puse în aplicare și vorbim despre hotărâri ale instanțelor și alte acte similare. Apreciem curajul de care au dat o vadă politicienii și jurnaliștii din Croația, fiindcă au demascat și au expus cazuri importante de corupție. Lucru foarte relevant, fiindcă pentru a exista corupție trebuie să existe de mai multe părți și în ceea ce privește propunerile referitoare la OLAF și la colaborarea sa cu Croația în uh, investigații pentru a vedea ce se întâmplă, este o idee foarte bună. Vrem să ne alăturăm tuturor grupurilor politice pentru a sprijini aceste eforturi. Vrem să uh, ne implicăm proactiv, nu să lăsăm responsabilitatea Croației. Doamna Lena Eck. Mulțumesc, domnule președinte. În această criză economică este încurajator să vedem că Croația se îndreaptă cu pași siguri spre aderare. Progresele au fost importante până acum, însă acest moment pozitiv nu ar trebui să afecteze alte domenii unde mai sunt multe de făcut. Există două elemente pe care aș vrea să le prezint astăzi aici. În primul rând, reforma și întărirea justiției. E nevoie de o justiție puternică și independentă, esențială pentru a lupta împotriva corupției și pentru a asigura statul de drept pe termen lung. Nu e vorba aici doar de arestarea delinvenților, ci e vorba și de ce se face cu ei după aceea. Eforturile de a lupta împotriva corupției și a criminalității organizate altfel n-ar avea niciun efect. Cel de-al doilea element. E nevoie de o societate care să construiască pe baza toleranței. Proiectul european înseamnă și reconciliere și aceasta se aplică nu doar între țări și pot să salut aici relațiile îmbunătățite între Croația și vecini, ci și la nivel intern. Relația cu minoritățile la ora actuală este de neacceptat. Pot să înțeleg cât de dificilă este această chestiune, însă consider că eforturile în acest domeniu vor aduce beneficii directe procesului de aderare și societății în general. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Poreba, un minut. Mulțumesc, domnule președinte! Eh, sigur că eh, ar trebui să susținem președinția ungară în eh, ambițioasele sale negocieri cu Croația. Croația, negocierile cu Croația trebuie să se încheie anul acesta. Ehm, Croația devine astăzi și este deja astăzi un partener important, un aliat important pentru stabilizarea eh, regiunii Uh, pentru că sunt în vecinătatea Croației multe state care își, uh, se pregătesc să adere și ele la Uniunea Europeană. De aceea salutăm uh, toate reformele pe care guvernul croat l-a întreprins, în special în domeniul Uh, combaterii corupției, combaterii crimei organizate și altele. Sigur că mai sunt și alte probleme și chestiuni care trebuie încă rezolvate și uh, doresc uh, colegilor croați să le rezolve cât se poate de repede. Avem și unele informații din Croația care ne arată că croații nu sunt neapărat convinși de faptul că um, calitatea lor de membru în Uniunea Europeană va fi, una, va fi un lucru pozitiv. Noi eu cred că trebuie să luăm măsuri în așa fel încât acest proces să nu fie uh, reversibil. Mulțumesc. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Croația a făcut progrese în drumul său către Uniunea Europeană și fără îndoială este un lucru care ne bucură. Există însă două aspecte care continuă să reprezinte o preocupare. Corupția, care este larg răspândită în această zonă, conform punctelor 7 și 8 din textul propus. Această corupție subminează relațiile pe care le avem cu Croația și este o problemă care trebuie abordată serios. Trebuie să existe o, o colaborare cu instituțiile europene pentru a rezolva această problemă. Un al doilea aspect este proasta administrare, conform punctului 28. Este nevoie de o bună administrare pentru a transpune acquis comunitar. Uh, și pentru a nu rămâne întotdeauna în urma altor state. Atâta vreme cât aceste două probleme nu sunt rezolvate, Uh, continuă să mă preocupe ritmul pe care președinția ungară dorește să-l impună pentru aderarea acestui stat. Experiențele trecute mi-au arătat faptul că aderarea în sine nu este așa de importantă pe cât este de importantă calitatea acestui proces. Toată lumea trebuie să poată face acest lucru și în Croația și în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamna Angelica Wertmann, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Croația se află pe drumul cel bun. Teoria este completă, dar ea trebuie să se consacre și în practică. Mai există trei sectoare foarte importante rămase deschise. În primul rând, Croația trebuie să colaboreze și mai intens cu Tribunalul Penal Internațional de la Haga pentru a uh, progresa în domeniul uh, crimelor de război. Amnesty International arată că există încă profunde încălcări ale drepturilor omului care trebuie rezolvate. Protecția drepturilor omului este esența, baza Uniunii Europene. Deci aici nu putem face compromisuri. În al doilea rând, comprom- eh, corupția. Corupția încă împânzește întreaga societate, întreaga eh, toate, la toate etajele economiei și politicului. Sigur că trebuie ca Uh, corupția să fie uh, uh, combătută și în țările noastre, dar și în Croația. Croația trebuie să se asigure că reformele deja începute sunt continuate cu același elan și cu aceeași viteză. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, domnul Cristof Lisek. <clears throat> pani przewodnicząca! szanowny panie komisarzu panie ministrze! doamnă președinte domnule comisar domnule președinte în exercițiu doamnelor și domnilor acum doi ani eh, eram încă eh, președintele comisiei de afaceri externe din parlamentul eh, polonez și în această calitate am primit o delegație croată odată și am fost confruntat am fost, uh, am fost întrebat odată, știți, știți dumneavoastră câți oameni își fac vacanța cu bărcile lor, cu velierele lor din, uh, în uh, țara noastră și care vin din țara noastră? Sunt zeci de mii. Și într-adevăr, sunt zeci de mii de polonezi care pot confirma că Croația este o țară gata să adere la Uniunea Europeană. Ace- eu cred că cuvintele domnului uh, președinte în exercițiu Martoni uh, pot să devină re- realitate. Noi presupunem și ne așteptăm ca președinția ungară să poată finaliza uh, negocierile și sper că astăzi vom afla, preș- președinta întrerupe, domnul Taler. Mulțumesc, Doamnă președinte, domnule Martoni, domnule comisar, aș dori și eu să îl felicit pe domnul Svoboda pentru acest raport. În ceea ce privește situația Croației, aș dori ca acesta să fie ultimul raport și aș dori să Existe o aderare cât mai rapidă a Croației, care fără îndoială va putea să recupereze întârzierea existentă din punct de vedere al dezvoltării culturii, artei, economiei. Croația ar fi putut fi parte din grupul statelor care s-au alăturat Uniunii Europene cu ani în urmă. De asemenea, doresc să recomand autorităților din Zagreb să facă toate eforturile pentru a combate corupția. Protecția jurnaliștilor, de asemenea, trebuie să se bucure de o mai mare atenție. Aderarea Croației la Uniunea Europeană reprezintă o mână întinsă către această regiune a Balcanilor de Vest, așa că aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a asigura pacea în regiune. Mulțumesc, domnul Kovacev, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Svoboda pentru munca dumneavoastră deosebită la acest raport și sper să fie ultimul raport înainte de semnarea tratatului de aderare. Cred că aderarea Croației la Uniunea Europeană va duce la și mai multe reforme în regiune. Croația a oferit în mod gratuit traducerea multor pagini din achiul european către vecinii săi și în felul acesta a dat dovadă că poate contribui și că dorește să o facă la aderarea țărilor din regiune. Deși fiecare țară din uh, continentul nostru are propriile sale probleme, trebuie să ne gândim în special la problema corupției și a sistemului de justiție din acea regiune. Este o problemă care afectează nu doar regiunea noastră și doar prin eforturi comune o putem evita transparența și democrația sunt valori fundamentale pe care ar trebui să le încurajăm și ar trebui să facem reforme în Balcanii Occidentali. Doresc succes uh, Croației. Vă mulțumesc. Domnul Tăcheș, un minut. Tisztelt elnök asszony! președinte, constatăm uh, în mod critic că și autocritic, dacă vreți, că uh, Croația a fost uh, gata deja acum șase ani pentru primirea în Uniunea Europeană, dar că au fost ridicate obstacole până în pre, uh, prezent în calea acestei aderări. Tocmai de aceea, uh, prioritatea majoră a Ungariei și a președinției Ungariei este, conform declarației președintelui în exercițiu Martoni, o, prioritate, o prioritate zero pentru această președinție. Din, țar, din țările foste Iugoslavie, Croația încă este ținută în afara Uniunii noastre ca un fel de oaie neagră. Sunt de acord că primirea Croației contribuie la stabilitate. Trebuie, așa cum am spus-o, am spus-o și în discuția cu primul ministrul croat, este o obligație morală de a primi această țară cât se poate de repede în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Stimați colegi, ajungem la procedura eh, de intervenții spontane. Avem 8 înscrieri la cuvânt. Eh, nu cred că vom putea da cuvântul tuturor, pentru că eh, avem doar 5 minute puse la dispoziție, conform procedurii. Sigur, tema este foarte interesantă și multă lume dorește să ia cuvântul, deci vor lua cuvântul doar 6 din acești 8 inițial prevăzuți și vă rog să respectați cu strictețe timpul de un minut pe care îl aveți la dispoziție voi uh, stabili ordinea în care uh, veți lua cuvântul, este ordinea înscrierii la cuvânt. Pani przewodnicząca, <clears throat> zarówno sprawozdanie pana posła Swobody, jak i sprawozdanie prezydenta. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Raportul Uh, dar și intervenția președinției în exercițiu și intervenția comisarului arată că există o atmosferă foarte prielnică a aderării uh, uh, Croației. Important este, uh, importantă este însă și voința Croației de a finaliza negocierile și de a colabora cu Tribunalul Penal Internațional de la Haga. Această această inițiativă asumată de Croația și uh, această atmosferă favorabilă pentru aderarea Croației, cred că uh, reprezintă premise foarte bune pentru încheierea o dată pentru întotdeauna după 20 de ani acestui proces de apropiere a Croației de Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem uh, Trebuie să recunoaștem meritele uh, Croației în, această, uh, uh, în acest proces, pentru că Croația este primul stat din noile valuri care au pus la dispoziție toate textele negocierilor în toate limbile Uniunii Europene. Mulțumesc, spune președinta, domnul Tabaudi. Doamnă președinte, domnule președinte în exercițiu, susțin uh, Eh, demersul și ambiția eh, președinției ungare a Uniunii Europene de a finaliza eh, negocierile cu Croația în timpul prezentului mandat. Croația a depus mari eforturi și a, real, a atins multe succese în ce privește negocierile Uh, cu Uniunea Europeană. Și uh, raportul Svoboda arată foarte clar uh, care este țesătura complicată de probleme cărora le face față în prezent Croația. Este important ca prietenii noștri din Balcanii de Vest, prietenii noștri croați, să înțeleagă că aceste reforme, aceste eforturi le depun nu pentru noi, ci pentru, în propriul lor interes. Uh, Sigur că considerăm că este foarte important să se ameleze, amelioreze uh, situația minorităților uh, slovacă, sârbă, maghiară, uh, să se permită reîntoarcerea în condițiile de demnitate a refugiaților, uh, așa cum Croația deja a făcut uh, concesii importante în procesul de reconciliere cu vecinii din uh, jur, Croația, uh, uh, Serbia, Bosnia-Herzegovina și alte țări. Mulțumesc! Deci uh, suntem în întârziere. Domnul Cacin. Vladi, în europski... Domnule ministru, domnule comisar, sper că și Uniunea Europeană și guvernul croat vor da dovadă de determinare și de hotărâre și energie și poate cea de-a 20 aniversare poate fi sărbătorită cu finalizarea negocierilor. Asta este ceea ce îmi doresc, dar ce este posibil în realitate depinde de stabilitatea guvernului și de cooperarea dintre coaliția și opoziția din Croația. Avem nevoie acum de um, responsabilizarea politicienilor, de atenția cetățenilor. Criza aceasta economică pe care o traversăm uh, face ca importanța acestui proces să fie foarte mare și orice întârziere în negocieri ar avea uh, consecințe grave pentru Croația și ar fi un mesaj uh, greșit pentru țările din Balcanii de Vest care doresc să adereze și ele. Fără finalizarea negocierilor nu există observator, nu există calitate de membru și de aceea vreau să invit pe toată lumea să facă ce poate pentru a finaliza. Mulțumesc, domnul Cornelis, un minut. Voorzitter, Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt uh mulțumită că Croația în sfârșit se apropie de noi. Întotdeauna am susținut aderarea tuturor țărilor din Balcani și de asemenea și a Turciei. Dacă suntem pentru, aceasta este pentru că considerăm că reformele sunt atât de importante, dar Croația nu este încă pregătită, trebuie să-și continue eforturile. Iată de ce la vot vom încerca să facem să nu existe o dată fixată. S-ar putea ca în cadrul uh, acestei președinții să se poată termina, încheia negocierile, s-ar putea să nu. Nu se știe când se va întâmpla acest lucru, dar până atunci Croația va trebui să respecte toate criteriile impuse. Va trebui să învățăm din greșelile trecutului, din aderarea Bulgariei și a României. Nu trebuie fixată niciodată, trebuie spus doar ce trebuie făcut. Și încă un element important. Unul din, una din chestiunile care trebuie rezolvate în Croația este chestiunea drepturilor minorităților sexuale. Și cred că președinția trebuie să dea exemplu astfel încât aderarea să fie un adevărat succes. Domnule Tanoc, un minut pe care trebuie să-l respectați. Raportul arată foarte clar că susține extinderea Uniunii Europene cu state care respectă tocmai criteriile de la Copenhaga. Croația ar trebui să fie felicitată pentru eforturile sale în combaterea corupției, cum este și cazul arestării fostului prim-ministru Zanada. Uh, și în legătură uh, și în ce privește uh, litigiul la frontierele Croației, aceasta este, este o chestiune bilaterală. Și în ce privește relația cu Montenegru, aici sunt raportor pe, pe un dosar ce privește Montenegru, pot să spun însă că pe ansamblu Uh, întreaga, uh, întreaga regiune a fostei Iugoslavii este uh, cuprinsă de această reformă și ca prieten al Muntenegrului și al Serbiei sper că Croația nu va considera că este un pionier și că va lăsa în urmă toată, tot restul acestei zone. Mulțumesc! Doamnă președinte, vă mulțumesc. Între candidații de, la aderare, Croația este țara care a a avut cele mai mari succese până acum, dar nici nu este de mirare, pentru că din punct de vedere sociocultural și istoric face parte din același spațiu cultural ca noi. Sigur că este nevoie de alte eforturi în domeniul corup- combaterii corupției, dar uh, se văd foarte clar uh, semne de uh, bune intenții, cum, cum este arestarea fostului prim-ministru. Eh, și în domeniul reformei justiției încă mai uh, sunt unele de făcut. De exemplu, vom vedea ce, uh, cât, în ce măsură se va da curs solicitării și uh, cerilor de arestare din, a unor procurori germani privind unii criminali de război ar fi important ca Uniunea Europeană să nu lupte doar pentru drepturile pentru eh, combaterea crimelor de război, ci și pentru drepturile celor care s-au refugiat din calea războiului. Mulțumesc! Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să uh, apreciez raportul echilibrat al domnului Svoboda și să spun că este imperios să finalizăm această aderare, lucru care mă face să atrag atenția asupra reticențelor existente la nivelul unei părți a publicului, căci aderarea nu vine la momentul potrivit, se spune. Însă istoria uh, are un calendar diferit. După căderea zidului Berlinului a existat un val de aderări postcomuniste și astăzi astăzi abordăm lucrurile dosar cu dosar. De aceea, domnule comisar, cred că trebuie să se ducă o foarte intensă campanie de comunicare în statele membre ale Uniunii și poate și în Croația pentru a explica tot ce s-a făcut, pentru a explica că toate capitolele au fost respectate și că această aderare este foarte serios și întemeiat pregătită. Iată propunerea mea, fiindcă până la urmă aderarea nu este un concurs european, ci reprezintă competența statelor și a popoarelor. Dorim să realizăm această aderare și pentru asta nu neglijăm nici un mijloc care ne stă la dispoziție. Mulțumim domnului Odi. Din păcate, spune doamna președinte, am ajuns la finele procedurii intervențiilor spontane și acum îi dau cuvântul domnului comisar Fule. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru această dezbatere constructivă și încurajatoare. Proiectul de rezoluție a Parlamentului trimite un mesaj echilibrat față de munca făcută de comisie și oferă o orientare foarte bună pentru ce mai are de făcut Croația. Salut de asemenea referințele care s-au făcut la echitate, calitate și credibilitate în dezbaterea de astăzi. Sunt absolut de acord cu cei care afirmau astăzi că acest proces și eforturile necesare sunt în interesul cetățenilor croați și aceste beneficii trebuie să fie comunicate foarte clar în lunile următoare. Doamnelor și domnilor, susținerea constructivă și repetată pe care ne-ați acordat-o din partea Parlamentului în procesul de aderare este un mesaj foarte bun. Ea reprezintă o susținere nu doar pentru Croația, ci și pentru toate țările candidate sau potențial candidate. Susținerea dumneavoastră ar trebui să le încurajeze pentru a-și menține eforturile în drumul lor spre Uniunea Europeană și pentru a încheia negocierile cu succes. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul uh, Martoni, din partea Consiliului, vă rog. Doamnă președinte, stimați deputați, în primul rând, din partea președinției Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și Parlamentului și în special domnului raportor, domnul Svoboda, pentru angajamentul său continuu și pentru contribuțiile pozitive la eforturile de a face progrese, nu doar pentru aderarea cu succes a Croației, ci și în vederea procesului de extindere în general. Consider cu tărie că toate aceste eforturi au fost subliniate de dezbaterea foarte constructivă și utilă din această dimineață. De asemenea, consider că rezoluția care va fi votată subliniază rolul important al Parlamentului, un rol care depășește această chestiune specifică a aderării Croației va transmite un mesaj foarte important opiniei publice europene, cetățenilor europeni, arătându-le că, într-adevăr, procesul de extindere este în interesul lor și îi va convinge că acea oboseală a extinderii, între ghilimere, care s-a simțit imediat după reunificarea Europei, a dispărut este parte a trecutului și că procesul de extindere merge mai departe. Însă, în același timp, va reprezenta și un mesaj politic interesant pentru celelalte țări candidat. Acest lucru este subliniat și în rezoluția dumneavoastră și știm cu toții că elementele cheie ale stabilității, cooperării și reconcilierii în Balcanii Occidentali, toate acestea reprezintă perspectiva europeană, perspectivă care trebuie să fie credibilă și care trebuie să fie demonstrată prin acțiuni și măsuri concrete. Și tocmai despre asta este vorba în procesul de aderare a Croației la Uniunea Europeană. Știm cu toții că mai avem multe de făcut. Europa nu și-a terminat munca și obiectivul nostru fundamental este ca acest proces să meargă mai departe. Au existat câteva comentarii foarte interesante referitoare, de exemplu, dacă s-a spus uh, că negocierile au durat prea mult. E adevărat, am depășit deja termenul de șase ani, și este mai mult decât a fost în cazul nostru. Însă ce aș recomanda acum? Să ne uităm spre viitor și să încercăm să grăbim acest proces cât mai mult cu putință. S-au făcut foarte multe progrese și s-au obținut rezultate bune de ambele părți și aș vrea să subliniez aici încă o dată dorința noastră de a combina eforturile de ambele părți, astfel încât să avem un proces de extindere credibil și de calitate. Aceasta va transmite un mesaj foarte bun pentru toată lumea, în, atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii Europene actuale. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru argumentele interesante și comentariile pozitive pe care le-ați făcut. De asemenea, doresc să mulțumesc Comisiei și Sper să ne realizăm obiectivele și anume să încheiem negocierile până la sfârșitul lunii iunie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Dragi colegi, avem un proiect de rezoluție în urma acestei dezbateri. Dezbaterea se încheie și votul va avea loc la orele 12 astăzi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună Europa 2020, orientări privind ocuparea forței de muncă. Avem